intervențiilor cu durata de un minut. Trebuie să fac un anunț înainte de a uh, încheia această sesiune de noapte. Un anunț din partea grupului GUE. Am primit uh, o solicitare ca colegul Jaromir Colicec să fie numit uh, ca membru al Comisiei ITRE și membru al delegației de cooperare parlamentară UE-Ucraina. Uh, Există observații în acest sens? Dacă nu, această numire este aprobată. Următoarea ședință, mâine.